guten Morgen. Good morning, everybody. Bună dimineața tuturor. Suntem într-o sală mare și tocmai mi s-a spus că multe persoane nu vor fi prezente pentru că în același timp cu reuniunea noastră sunt voturi în alte comisii. Și, bineînțeles, putem să-i scuzăm pe cei care nu sunt prezenți în acest caz. Mulțumesc uh, pentru prezență. Cred că dacă am fi într-o sală mm, obișnuită, uh, sala ar fi plină pentru că sunt multe persoane interesate. Deci vă mulțumesc uh, pentru prezență. Trecem la aprobarea ordinii de zi, în primul rând. N-are nimeni obiecții. Trecem la aprobarea proceselor verbale. Doamna Șache, vă rog. Mulțumesc. Am vrut doar să se facă o adăugire la procesele verbale. Data trecută când am discutat o, uh, avizul uh, de minoritate pe care grupul nostru uh, l-a depus, nu am putut răspunde la comentariile dumneavoastră. Și pentru că această, emisiune este această reuniune este transmisă live pe internet, aș vrea să mă asigur că nu facem vreo derogare de la vreo procedură uh, noi am uh, prezentat un aviz, o opinie minoritară, ceea ce mi se pare uh, foarte uh, firească, uh, având în vedere că trăim într-o democrație. Aș fi vrut așadar să fie menționat asta. Uh, Domnule președinte, aveți dreptate, dar trebuie să spun și eu despre asta. Era în mijlocul unui vot. În mijlocul unui vot nu putem uh, discuta uh, opiniile, avizele. La finalul votului ați, putut să, ați fi putut face asta, însă nimeni n-a ridicat mâna după vot pentru a se exprima. De dumneavoastră depinde uh, să respectăm regulile, la fel uh, și eu trebuie să le respect. Uh, veți ști pentru data viitoare că nu se pot discuta avizele în timpul votului. Iar după vot puteți interveni atâta timp cât doriți. Vă mulțumesc, oricum se va consemna. Dacă există alte obiecții uh, la, referitoare la procesele verbale, vă rog frumos să mi le comunicați până la finalul uh, reuniunii. Trec acum din nou la limba germană, spune doamna președinte. Astăzi, avem inter... Astăzi nu avem interpretare în uh, olandeză, estonă, letonă, malteză și suedeză și nu există interpretare nici în croată, dar avem în germană. În documentele dumneavoastră aveți un scurt raport cu privire la uh, delegația noastră uh, din Plovdiv, în Bulgaria, din 9 până 11 octombrie. Trebuie să vă spun că eu nu cunoșteam acest oraș, nici nu știam că acest oraș există înainte să merg acolo, însă am fost încântată. Uh, pot numai să spun că dacă sunteți o dată la uh, Sofia sau la mare, uh, încercați să faceți un scurt ocol și până la Plovdiv. Mă bucur foarte mult că am fost acolo pentru că, iată, de fiecare dată aflăm ceva nou despre propria noastră Europa, pe care uneori chiar nu o cunoaștem atât de bine. Îl văd pe domnul Pitela, care vine uh, rar pe la noi, dar este întotdeauna binevenit. Trebuie să vă spun că domnul Pitela vine dintr-un uh, loc în care există un oraș pe care nu l-ați văzut, dar se numește Matera, în regiunea Basilicata, și nu pot decât să vă spun că trebuie să mergeți acolo. Neapărat. Acestea au fost uh, comunicările în această dimineață uh, referitoare la uh, orașele care doresc să devină capitală culturală europeană, dar nu de aceea am mers acolo, ci pentru că am vrut să vedem aceste orașe. În această dimineață începem cu o audiere publică care în mod normal ar fi atras un public foarte larg și anume oportunități pentru accesul online la diversitatea culturală a Europei. Noi ne ocupăm de aceste aspecte culturale în Uniunea Europeană, dar mai ales avem competențe în domeniul uh, distribuției uh, cult culturale, practic, promovării culturale europene, Um, protecției um, diversității culturale și a patrimoniului cultural. Și asta nu se referă numai la clădiri, ci la orice fel de uh, act artistic. De aceea aș vrea să subliniez faptul că suntem interesați uh, mai ales de patrimoniul uh, cinematografic și audiovizual și acestea sunt foarte importante în era digitală. Bineînțeles că um, acest domeniu este influențat și de o, o evoluție foarte rapidă a tehnologiei, care mă face să mă tem oarecum că uh, pentru că cu toată această digitalizare este posibil uh, ca aceste patrimonii să nu mai fie atât de sigure. În acest for am uh, fost cofondatorii europeană, un program care vrea să se ocupe de uh, crearea vizibilității pentru cultura europeană, dar și de protecția acestea. Un fel de Google cultural, dacă doriți, care, pe de altă parte, merge mai în, pro- mai în profunzime decât un motor de căutare. Am început cu această inițiativă europeană, dar după cum știți, nu este suficient de bine finanțată de către statele membre. Nu noi ne ocupăm de asta, noi oferim platforma și statele membre trebuie să își încarce pe această platformă patrimoniul. Unele au ales chiar um, statele um, uh, sunt mai mult sau mai puțin harnice în acest sens. Unele au ales uh, Google tocmai pentru aceasta. Așadar, um, ne confruntăm cu multe întrebări uh, și, drept urmare, am invitat o serie de experți. Domnul uh, dr. Peter uh, Duzek, fostul șef al arhivelor televiziei austrie, austriece, apoi domnul Paul Keller, vicepreședinte al Knowledge Land din Amsterdam. Este un think tank care cu siguranță se ocupă și de acel subiect uh, pe care l-am menționat, dacă totul este așa de sigur Um, cum credem. Apoi, doamna Anne-Catherine Laurent, uh, cercetător în domeniul um, copyright-ului și a drepturilor de proprietate uh, intelectuală. Apoi, domnul uh, Ștefan Gratman, profesor de științe um, de biblioteconomie și, uh, și științele informației. Iată, există uh, multă nevoie în aceste domenii uh, să ascultăm, să ascultăm experți și să știm ce au să ne spună. Avem în primul rând cei patru experți care ne vor face prezentări de aproximativ 10 minute. Apoi avem o oră de întrebări și răspunsuri, iar apoi, încă o dată, um, experții vor putea să mai uh, dea niște răspunsuri, iar la final vom mai avea un reprezentant al președinției cipriote, sper. Cred că Ciprul trebuie să fie foarte interesat de, de acest subiect, mai ales în ceea ce privește clădirile, pentru că în acest sens are un patrimoniu foarte bogat. De asemenea, comisia este reprezentant, reprezentată. Încă un aspect uh, tehnic. Uh, această audiere se transmite live pe internet. Uh, am să vă rog să folosiți așadar microfonul care se află în stânga dumneavoastră și uh, de asemenea am să vă rog să opriți microfonul după ce ați uh, încheiat intervenția. Îi dau acum cuvântul domnului Peter Duzek. Vă rog, domnule Duzek. Mulțumesc că am adus un, o prezentare în engleză, dar mi s-a spus că mai bine aș vorbi în germană. Ehm, deja de, de mult timp mă ocup de acest subiect. Din întâmplare am ajuns într într-un post de formare de arhivist în anii 60 în, mo- în momentul respectiv ehm, în momentul respectiv când făceai o astfel de formare, um, trebuia să înveți latină și așa mai departe. Trebuia um, foarte, foarte mult să studiezi, însă nu aflai um, nimic despre filme și așa mai departe. În urmă cu 100 de Um, în urmă cu foarte mult timp, uh, în arhive se angajau chiar persoanele cele mai puțin talentate, chiar uh, uh, alcoolici, infractori. Um, se spunea pe vremea respectivă, dacă ești prea prost să faci orice altceva, ajungi la arhivă. Deci, um, se angajau uh, persoane care mai degrabă ar fi putut căra uh, rola de 5 uh, kg de film pentru o oră de televiziune. Așadar, nu avem um, um, arhive um, consecvente, arhive bune cu privire la din televiziuni de mai devreme. Uh, de exemplu, avem în ceea ce privește aselenizarea, cele 5 minute fix ale aselenizării, dar uh, tot restul uh, emisiunilor care s-au prezentat în mod diferit în diferite state membre, în diferite țări din lume, au fost pierdute. Numai cele 5 minute au fost păstrate. Nu putem vedea diferențele culturale, Um, între cum a fost prezentată această selenizare și așa mai departe. Um, nici măcar nu existau fonduri atunci um, pentru a stoca toate aceste bănzi, benzi. Deci uh, s-au pierdut foarte multe uh, benzi de, și role de, de televiziune. Și iată că vine uh, domnul Duzec, adică eu, și ajung în uh, televiziune, în arhivele televiziunii și uh, mer am mers acolo cu uh, uh, viziunea mea, cum am fost format. Uh, și eu am intrat într-o arhivă, am, făc, am făcut o listă cu ce vroiam și am, m-am așteptat să primesc o cutie cu ceea ce îmi trebuia. Uh, însă, de fapt, de pe lista mea nu puteau să-mi dea nimic. Mi-au spus că nu se găsește nimic din toate astea. Am făcut o mică criză uh, și am încercat să aflu ce s-a întâmplat. Uh, mi s-a spus că nu prea dăm uh, ceea ce uh, ceea ce cere lumea, pentru că după aia vor vrea să vină de fiecare dată și să, și să ceară. Uh, în ceea ce privește uh, drepturile de proprietate intelectuală și tot felul de drepturi, uh, pe vremea aceea nici măcar nu era vorba de digital, e bine, în momentul în care obțineai ceva, trebuia deja să te confrunți cu toate aceste drepturi. Între arhi însă arhivele au fost inter interesante pentru uh, profesori și așa mai departe, deci s-a obținut acces până la urmă uh, la multe astfel de materiale. Din aceasta, deci prin faptul că s-au uh, analizat aceste arhive, uh, s-au uh, s-a creat o serie, un, un, uh, un serial la televizor uh, și practic um, prin asta s-a obținut ca și cei care nu erau specializați să aibă acces la uh, aceste arhiv. În, 80, în 88 am devenit șeful unei arhive uh, care uh, oferea un acces cât se poate de larg, dar uh, revoluția a venit cu internetul. Internetul a apărut în 1991, chiar dacă noi avem senzația că uh, a existat dintotdeauna. Și iată, după ce am uh, deschis uh, arhivele și am spus că uh, toate um, operele sunt uh, protejate. Um, a venit revoluția internetului uh, și am crezut că puteam să oferim totul tuturor. Apoi a trebuit să angajăm juriști la arhive spuneam că juriștii sunt în, din două categorii. Unii care găsesc o soluție la o soluție fără, la o problemă fără soluție, practic, aceștia sunt partenerii, și apoi sunt ceilalți care stau de partea cealaltă și uh, împiedică uh, lucrurile. Deci există cei care uh, pun bețe în roate și cei care fac lucrurile posibile. Oricum, um, s-au creat uh, relații internaționale între toate aceste arhive și servicii. Uh, eu am urcat destul de rapid în ierarhia acestora. Uh, asociația umbrelă era um, formată din uh, persoane care Uh, își făceau uh, reuniunile în locuri în care vroiau ei de fapt să-și facă vacanța. Nici măcar nu aveam niște uh, aparaturi cum, cum ar fi fost adecvat. Deci se, se întâlneau șefii arhivelor televiziunilor ca să stea la plajă mai degrabă. Iar apoi asociația noastră a devenit o asociație de formare, uh, cum să protejezi uh, rolele de film um, și CD-urile uh, după 5-6 ani își pierd conținutul fulgerător um, și um, discurile obișnuite se zgârie după câțiva ani, nu mai pot fi utilizate. păstrăm, apoi există problema că avem, păstrăm mediul, deci uh, discul sau benzile, dar se strică mașinile și nu mai putem să le uh, să vedem ce este pe acestea. Um, însă, între timp, uh, s-a um, asociația noastră a crescut, brusc um, și China a devenit membru Uh, și deodată în Albania, uh, peste tot, practic, existau arhive mediatice um, moderne. Și, bineînțeles, asta înseamnă și o diversitate culturală. Nu putem păstra diversitatea culturală europeană um, fără aceste arhive. Ea trebuie să fie um, păstrată și accesibilă. Însă, trebuie să fie protejate și uh, drepturile, pentru că nu se poate ca uh, Google să uh, practic uh, beneficieze de drepturile de proprietate intelectuală fără să plătească nimic. Este ca și când ar fi uh, piraterie. Apoi, de exemplu, în, în Franța, uh, producătorii aproape că își pierd drepturile când, uh, când uh, cedează um, operele lor arhivelor. De și la BBC există o situație similară. În Ungaria, de exemplu, accesul digital a fost practic naționalizat, producătorii au fost uh, producătorilor le-au fost luate drepturile, dar există și situații în care uh, producătorii au toate drepturile și pot restricționa accesul uh, oricui. Uh, deci, practic, uh, este o nevoie strigătoare de, uh, și foarte clară de o, pre, de o uh, legislație referitoare la drepturile de proprietate intelectuală uniformă. În ceea ce privește digitalizarea, nu este nimeni uh, uh, responsabil pentru drepturile de proprietate intelectuală. Este o zonă de frontieră între dreptul privat și dreptul la cultură și eu cred că există un zaț, un, o propoziție cheie pe care am uh, scris-o și în prezentarea mea, uh, am prevăzut um, uh, facem o diferențiere între um, material um, de emisiuni și material care nu sunt uh, emisiuni. Um, deci nu putem să avem acces la uh, um, nu, deci nu putem să oferim acces la material care nu a fost transmis la televiziune. Um, trebuie foarte clar făcută această diferențiere între materialul care a fost transmis și nu. Apoi, uh, să avem cataloage pentru a ști uh, ce există unde, acesta trebuie să fie uh, accesibil gratuit pe internet ca și catalogul bibliotecilor. Dacă apoi am dreptul și la conținut, este altceva, rămâne de văzut, însă este foarte clar uh, dacă caut uh, o mare operă, un mare hit, o, o producție culturală, trebuie să um, pot să, opt, să am acces, însă trebuie să fie protejate și drepturile uh, producătorului aici. Și am fi foarte recunoscători dacă, dacă s-ar face ceva în acest sens. Dacă, dacă efortul este mai mare decât uh, pentru a plăti pentru aceste drepturi decât plata în sine, de exemplu, dacă plătești 5 cenți uh, taxă pe, pe transfer ca să plătești 3 uh, cenți pentru a accesa o, un, o melodie pe internet, uh, atunci nu va funcționa. De asemenea, producătorii culturali trebuie să uh, uh, aibă formarea uh, adecvată. Trebuie oricum să facem diferențierea între proiecte utilizare uh, la scară largă și utilizare individuală. Și pentru a încheia, eu, um, în calitate de persoană de 68 de ani, am întrebat dacă nu pot să mă uit la o operă de-a lui Wagner pe telefonul mobil, nu numai uh, pe, um, pe format standard. Și tinerii cu care lucram uh, au fost foarte fericiți că am pus această întrebare. Um, nu trebuie să pornim de la promis, premisa că vom avea de azi pe mâine acces la uh, tot, Însă trebuie să uh, creăm un plan pe etape care să ne ajute să ieșim uh, din acest impas în care ne aflăm. Însă vă asigur că nu va dura încă 30 de ani pentru a rezolva aceste uh, probleme. Timpul ne presează. Mulțumesc! Mulțumesc! Iată un și o perspectivă istorică, pot să vă spun că și eu am vârsta uh, necesară pentru a fi trăit toate acestea. Acum 15 ani nu puteam să ne închipuim toate aceste lucruri. Uh, așadar, trebuie să mergem și noi odată, să, să evoluăm odată cu timpul și sper ca uh, la nivel european să se găsească o soluție cu privire la copyright și drepturi de proprietate intelectuală. Dar, după cum știți, este vorba de quadratura cercului. Uh, muzică, filme, documentare și așa mai departe, trebuie toate să fie luate în considerare și foarte greu se poate face o singură directivă pentru toate acestea. Poate că trebuie să avem posibilități de diferențiere. Chiar și când vorbiți despre, aceste, despre această utilizare individuală și, ele sunt foarte, și aceasta este foarte importantă. Oricum, vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Încă um, ceva, Domnului Mat domnul Matișek poate asculta în croată și doamna Șache poate asculta uh, olandeza, neerlandeza. Domnul Keller este... Um, urmează acum de la un think tank din Amsterdam. Mulțumesc, voi continua în engleză. Vă mulțumesc foarte mult pentru ocazia de a vorbi în acest for. Mi-am uh, întocmit uh, prezentarea, iată o vedeți. Ea se referă la participarea noastră la mai multe proiecte mari de digitalizare. Noi uh, în Olanda lucrăm în acest domeniu din 2005, lucrăm la un proiect mare de digitalizare prin care am digitalizat uh, arhivele mai multor instituții, muzee, instituții de film și, uh, de asemenea, arhivele naționale, partea de audiovizual, dar și fotografie. Pe lângă asta, Kenisland a participat în ultimii patru ani și ceva la proiectul Europeana, în special ne-am ocupat de problema de licențierea datelor, deci copyright și uh, acces online. Europeana este cel mai mare proiect de patrimoniu cultural al Europei. Uh, prezentarea mea este, uh, sper, destul de vizibilă și am un slide în plus față de cele pe care le transmisesem, prin care vreau să vă arăt următoarele. Acum trei săptămâni am uh, participat la o conferință în care încercam să răspundem uh, la următoarea întrebare. Când va fi disponibilă această arhivă publicului larg? Răspunsul este că nu prea curând. Deocamdată am digitalizat 96.700 de ore de film, de material audiovizual, dar uh, la momentul de față, doar 17.300 de ore sunt disponibile pentru scopuri uh, pedagogice, pentru instituții de educație. Um, poți, dacă ești student, printr-un mediu controlat, să te loghezi și să ai acces la aceste materiale. Deci este un uh, proiect care e încă în desfășurare și um, vedeți care sunt cifrele. Noi Uh, sperăm ca printr-o simplă a internetului, printr-un simplu click, să poți avea acces la toate aceste mii de ore de uh, material. Uh, avem mai multe platforme online, YouTube, Uscreen, Open Images. Vedeți, iată care este capacitatea noastră tehnică. Ea este limitată și e depășită de ceea ce am putea face. Bun, acum să revenim la firul inițial. Vreau să vă povestesc câte ceva despre orașul meu natal, Amsterdam. Aici aveți o imagine din aer a muzeului Klein din Amsterdam, care este cel mai, uh, unul dintre cele mai cunoscute muzee din Amsterdam. Avem aici, de fapt, trei muzee, uh, Van Gogh, cel mai cunoscut, Stedlic, Muzeul Municipal, care găzduiește artă contemporană și modernă, și Rijksmuseum, care este Muzeul Național al Olandei, în care avem uh, colecții din secolul XVII, epoca noastră de aur. Aici pe ecran, nu știu dacă vedeți, încerc să măresc imaginea, dar uh, vedeți uh, Muzeul Municipal și Rijksmuseum, acestea au fost uh, închise foarte mult timp uh, în ultimul deceniu pentru lucrări. Bun, acum, ce faci dacă muzeul este închis aproape 10 ani din cauza lucrărilor de renovare? Ei, găsești o soluție astfel încât colecția să poată fi văzută online. Și asta vreau să demonstrez astăzi. Prin uh, astfel de inițiative, aceste muzee și-au construit uh, website-uri noi, s-au gândit că dacă vor fi închise atât de mult timp, ar trebui să-și uh, facă văzute colecțiile în mediul online și o să vedeți că diferențele sunt destul de mari între cele două. La muzeul uh, cu colecții din secolul XVII, Museum, chiar săptămâna trecută, marți, și-au lansat un website care se numește Studio, un uh, website uimitor, uh, un exemplu de cum ar trebui să arate un website al unei instituții culturale europene. Vă rog să mergeți să-l vedeți, pentru că acolo pur și simplu au pus uh, operele de artă chiar în centru au o colecție de 150.000 de reproduceri de înaltă rezoluție ale picturilor pe care le puteți vedea la orice dimensiune doriți. Le puteți vedea chiar și pe un ecran foarte mare și puteți uh, să măriți imaginea foarte tare, puteți chiar să descărcați imaginile dacă aveți uh, instrumentele necesare pentru a prelucra imaginea. Vedeți, aveți și foarfeca la dispoziție în colț. De asemenea, puteți uh, tipări aceste imagini, puteți chiar să faceți sticăre pe care să le lipiți pe motociclete. Vă încurajez să consultați acest website și să luați ca un exemplu de cum ar trebui să arate. Pur și simplu te introduce în colecția respectivă și o face foarte bine. Cum da. am? sigur că dacă ai o colecție de tablouri din secolul XVII, îți dai seama că e o problemă de copyright. Nu toate drepturile de autor se află în domeniul public. Uh, unele, sigur că mm, nu mai sunt protejate de drepturi de autor și pot fi consultate de oricine. Deci ei pot face ce doresc cu aceste materiale, deoarece nu sunt protejate, nu sunt restricționate de drepturi de autor și în plus muzeul și-a asumat o misiune uh, publică, dorește să dea cât mai mult din aceste materiale publicului. Sigur că în aceste timpuri în care bugetele sunt tăiate și în care trebuie să valorifici cât mai mult resursele pe care le ai, acest uh, tip de inițiativă este foarte bun. Au primit reacții pozitive deci uh, ei s-au gândit că dacă fac uh, o sumă limitată de bani din vânzarea unor reproduceri după aceste tablouri, o fac pentru că um, au uh, de-a face cu clienți cu care lucrează comercial. Dacă tipăresc aceste picturi, um, vor putea face bani, însă din download nu pot face bani, deoarece nimeni nu e dispus să plătească pentru a le descărca pur și simplu. Cu toate acestea, um, chiar dacă ele sunt disponibile online, nu le-a afectat vânzările de, um, de imagini tipărite. Bun, deci aceasta este o posibilitate. Uh, pe 13 aprilie 2013 muzeul se redeschide, dar între timp a reușit să își pună la dispoziție colecția online. Acum să vedem celălalt muzeu, muzeul municipal. Această imagine din Google, de pe Google este puțin depășită. Muzeul s-a redeschis în septembrie, deci de o lună și jumătate și este um, foarte apreciat. În uh, timpul în care ei au fost închiși și în care oamenii nu au putut să acceadă la colecții, au uh, încercat și ei să își uh, pună la dispoziție colecția pe internet și iată care este rezultatul. Dacă mergi pe website-ul lor, la colecția online, vezi câteva reproduceri destul de mici, nu știu dacă le vedeți bine, aveți, iată, pătratele acelea în colț Uh, care spun însă că imaginile nu sunt uh, protejate de drepturi de autor. Iată, însă, dacă faci click pe ele, uh, poți să mărești opera respectivă și să o vezi mai mare. Asta e tot ce poți face cu ea însă. Sigur că Muzeul Municipal are alte colecții, colecții din secolul 20 și Majoritatea operelor din acest muzeu sunt protejate de drepturi de autor. Pentru ei uh, este foarte greu adesea să uh, identifice și să intre în uh, legătură cu deținătorii drepturilor de autor, dar vor să asigure un acces la aceste opere, se străduiesc din greu Însă adesea vedeți că și dacă vrei să cauți ceva ce se află în colecția lor, un obiect, un artefact pe care îl poți vedea fizic în muzeu, chiar dacă vrei să-l regăsești pe website, nu reușești. Nu mai intru în detaliu, aici e vorba de problema administrării colective a drepturilor de autor. Pur și simplu, în trecut, uh, administrarea drepturilor de autor nu era gândită astfel încât să permită accesul online. Oamenii uh, erau nevoiți să ceară permisiunea pentru a uh, pune opera respectivă în mediul online. Bun, revenind însă la comparația noastră între cele două muzee, vedeți că fiecare a încercat să facă același lucru, însă prin modalități diferite. Noi am încercat să facem o analiză structurată și poate că aici ar fi rolul Uniunii Europene. Dacă avem uh, metadatele sau uh, chiar și colecțiile culturale, arhivele, avem deci pe de o parte metadatele care sunt acoperite de copyright-ul instituției respective și avem pe de cealaltă parte obiectele, operele, care pot fi de trei feluri. Cele din domeniul public, precum cele de la Rijksmuseum, apoi avem cele ale căror um, drepturi sunt deținute de instituție și, în al treilea rând, uh, obiecte al căror drepturi de autor sunt deținute de o parte terță. Pentru cele care sunt de domeniul public, um, putem să dăm exemplul um, operelor din European. Acolo nu avem probleme la cele din a doua categorie, în care copyright-ul este deținut de instituție, atunci sigur că muzeul e cel care decide cum să pune la dispoziție opera respectivă. Acestea sunt acoperite de uh, directiva privind informarea publică. Aici uh, instituțiile de patrimoniu cultural sunt incluse. Știu că a existat foarte multă reticență și rezistență la această directivă din partea instituțiilor culturale, dar eu cred însă că dacă privim pe termen lung, acest, această directivă e un lucru bun, pentru că ea reînființează, restabilește principiul conform căruia aceste instituții sunt de domeniu public, au o misiune publică și trebuie să pună la dispoziția publicului opere, astfel încât alții să poată să se inspire sau să clădească mai departe pe baza operelor deja existente. Problema cea mare este în a treia categorie, în care copyright-ul e deținut de o parte terță. Știu că s-a discutat despre aceste probleme aici și se pregătește o propunere la Comisia Europeană. E foarte similară cu problema operelor orfane, care încă nu e rezolvată la Europeana, iată care e distribuția obiectelor din Europeana pe secole. Și vedeți că cele mai multe sunt de secolul 20. Acolo, uh, dacă ne uităm la viteza cu care se produc obiecte culturale, creșterea este exponențială. Însă, avem o gaură neagră pentru secolul 20, avem foarte mult patrimoniu cultural care nu este disponibil, nu e accesibil pentru că e încă protejat de drepturi de autor. Și acum uh, ajung și la concluzie, ce putem face? Singura soluție reală este să ne gândim la o excepție, la o derogare pentru instituțiile de patrimoniu cultural, prin care ele să poată să pună la dispoziție online opere în scopuri necomerciale. Întotdeauna când există un conflict între copyright și un alt bun de domeniu public, precum educația, accesul, întotdeauna am gândit excepții pentru aceste alte utilizări, utilizări în beneficiul publicului și uh, excepția este cel mai evidentă în domeniul educației. Acolo se permite o derogare de la copyright. Avem nevoie de același lucru și pentru accesul online. Sau dacă nu putem face acest lucru, va trebui să încetăm să mai visăm la situația în care totul este disponibil online și putem să accedem la orice resursă dorim prin digitalizare. Eu uh, îndemn toate părțile interesate să se gândească serios uh, la faptul că trebuie să dea instituțiilor culturale o marjă mai mare de manevră și că trebuie să implicăm toate părțile deținătoare de copyright. Vă amintiți acele cercuri pe care vi le arătam mai devreme? Toate obiectele pe care le digitalizăm deocamdată merg undeva într-un subsol și nu sunt accesibile, doar o mică parte din ele e accesibilă. Iată aici un tabel. Uh, de fiecare dată când uh, contactăm deținătorii de drepturi de autor pentru a le cere permisiunea, și avem aici uh, doar o mostră mică, deci întrebăm dacă sunt disponibili, dacă sunt dispuși să vadă operele lor accesibile online, doar o mică, mică minoritate de 1,5% răspunde da. Răspunde nu. De multe ori, uh, artiștii, deținătorii de drepturi sunt cei care primii doresc să își pună la dispoziție opera pe website uh, sau într-un muzeu, un lucru normal, deci nu ar trebui să fie dificil. Ar fi trebuit să vorbesc și despre europeana. Vreau să vă arăt încă o dată cum ar trebui să arate europeana. Dacă vă uitați la lucrările expuse de Rijksmuseum, puteți face un click aici și vedeți uh, cât de frumos arată. Așa cred că ar trebui să arate și colecțiile noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă rog încă o dată să accesați website-ul respectiv. Președinte, mulțumim foarte mult! A fost foarte interesant. Și cred că ultimele date pe care ni le-ați arătat au fost încurajatoare, pentru că la audieri am avut aceeași impresie. Artiștii doresc să fie prezenți pe internet. Discuția, în orice caz, este complexă. Noi uh, am purtat aceste discuții de mai multe ori, va fi greu să găsim o soluție. Acum îi dăm cuvântul doamnei Anne-Catherine Loren, care reprezintă aici um, Asociația Comunia. Vă rog. Good morning. Uh, thank you for the opportunity to, to speak in front. Bună ziua. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia să vorbesc în fața uh, unei adunări atât de prestigioase și uh, am să vorbesc în numele meu propriu. Eu uh, am uh, redactat un document mult mai detaliat, va fi punctul de plecare pentru discursul meu și care este disponibil pe site-ul uh, Comisiei pentru Cultură. Există multe oportunități de a accesa online conținut cultural, mult mai multe decât chiar ne-am putea închipui. E suficient să profiți de una dintre aceste oportunități. Totuși, uh, la nivel politic uh, se dorește găsirea unor soluții juridice pentru a permite accesarea în mod legal a acestor conținuturi și, din păcate, s-a ajuns la un blocaj. Nu pentru că legislația în ce privește drepturile de autor nu ar fi adaptată, ci pentru că ea este, de fapt, depășită. Atunci când există o nouă ocazie pentru a accesa online, conținut cultural și uh, acest lucru s-a devenit profitabil, atunci uh, legislatorii s-au gândit cum pot să adapteze legislația. De fapt, este întreaga istorie a drepturilor de autor. Totuși, această atitudine uh, prezintă numeroase lacune și nu are un obiectiv adecvat. Eu cred că societatea informației ne-a dovedit că accesul nu trebuie să fie subordonat uh, interesului comercial, ci și interesului public. Nu putem să avem o legislație care să se mulțumească să tot uh, țină pasul cu evoluțiile de pe piață. Nu putem continua astfel. Avem nevoie despre niște principii care să ne ghideze și care să fie suficient de solide astfel încât să protejeze atât interesele societății, cât și interesele autorilor, producătorilor și așa mai departe. Dreptul de autor ar trebui să recunoască valoarea acestui acces liber, fără a aduce atingere a interesului comercial. Știm că diversitatea culturală este un catalizator și e foarte bine uh, ca și piața internă să profite de acest catalizator. Și de aceea trebuie să transformăm modelul drepturilor de autor într-un model de accesare ușoară. Acest lucru trebuie să fie uh, aplicat industriei muzicale. De exemplu, uh, și să ne gândim la conflictul care a existat între organizațiile de consumatori și industria uh, muzicii. Și atunci când m-am ocupat de acest conflict, eram veșnic întrebată, cum te poți uh, uh, alia cu cei care nu vor decât să descarce muzică de pe internet gratis? Și de partea cealaltă mi se spunea, cum poți să aperi interesele industriei muzicii care uh, vin, își vinde produsele mult prea scump? Legislația în ce privește drepturile de autor nu permite prea multe întrebări, nu permite prea multe interpretări. Nu putem să spunem că în epoca în care se folosește cloud computing nu există niciun impact asupra aplicării acestei legislații, dar există multe oportunități de dezvoltare a unor servicii, fără să pierdem timp și fără să pierdem din valoarea socială și economică. Căci, dacă știm cum funcționează dreptul de reproducere, atunci acest lucru poate fi folosit foarte util pentru piața europeană digitală. Iar consumatorul ar trebui să beneficieze de noi servicii. Acest lucru nu înseamnă că drepturile de autor nu trebuie și nu pot să fie protejate, dar acest lucru nu trebuie făcut într-o perspectivă restrictivă. Ar trebui să avem un model de acces care să fie compatibil cu uh, Um, protejarea conținutului și cu menținerea diversității culturale și, bineînțeles, cu protejarea drepturilor autorului, inițiatorilor. Aș vrea să vă dau un alt exemplu, cel al sistemului Sound Exchange, care este uh, o entitate care protejează uh, drepturile de autor într-un mod destul de eficient. Însă o asemenea organizație nu poate încă să existe în Europa așa cum există în Statele Unite ale Americii. Pentru că în Europa nu există acest sistem de uh, licențe statutorii, așa cum este cazul în Statele Unite ale Americii. În plus, regimul legislativ actual și derogările care există ar trebui să evolueze, să fie mult mai flexibil. Drepturile exclusive, care este modelul uh, uh, care se aplică de obicei, nu mai poate fi menținut și acolo trebuie să existe mai multe excepții. Dar până la urmă nu este vorba despre, despre excepții și derogări. Ar trebui să fie folosite anumite utilizări în baza unor condiții mai flexibile în ce privește limitările legate de uh, drepturile de autor. Și ar trebui să fie posibile mai multe interpretări ale legislației, care, așa cum spuneam, deocamdată este mult prea restrictivă. Și ne lovim și de obstacolul fragmentării legislației în domeniul drepturilor de autor între cele 27 de state membre. Această fragmentare este un impediment Trebuie redus acest nivel de fragmentare și trebuie să avem o politică de unificare, de armonizare a legislației europene în ce privește drepturile de autor. Și această politică ar trebui să aibă în centrul său uh, dreptul de accesare, cum spuneam, în beneficiul tuturor părților interesante. Așa cum spuneam, acest tip de organizație, precum Sound Exchange din America, nu ar putea să existe în Europa deocamdată. De aceea, inițiativa Comisiei pentru un cadru comun de gestionare a drepturilor de autor este foarte importantă. De asemenea, în ce privește accesul la servicii culturale și la diversitatea culturală. Această gestionare în comun joacă un rol important și în ce privește obligația de furnizare de servicii și de informații uh, utilizatorilor care să permită un nivel cât mai ridicat de transparență. Blocarea accesului este numai una dintre dificultățile cu care te confrunți când vrei să accesezi un conținut protejat de drepturile de autor. În plus, ar trebui să putem să identificăm în mod cât mai facil care este modelul de accesare cel mai uh, ușor de folosit, ar trebui să, exim- să existe inventare, cataloage, ca să avem oferte cât mai diversificate online și pentru a avea un acces legal la acest conținut, cum spuneam, trebuie să avem o legislație mai flexibilă. Și vreau să vă atrag atenția asupra unui aspect care cumva distorsionează discuția. Recent am auzit mulți oameni politici care vorbesc despre acele oferte legale care cumva contrabalansează aceste politici de um, aplicare a legii și de uh, sancționare a celor care încalcă legea. În calitatea mea de avocat, nu știu ce trebuie să înțelegem prin sintagma ofertă legală. Atunci când te concentrezi pe conținutul așa zis ilegal, este abordarea nepotrivită. Căci practicile comerciale online um, nu pot fi privite ca fiind neapărat ilegale și, de fapt, nu faci decât să le afectezi interesele. Mediul online evoluează în mod foarte rapid și este greu, este de multe ori imprevizibil. Nu poți să consideri uh, din start că uh, o nouă practică comercială este neapărat ilegală numai din cauza că nu există o legislație care să acopere acel uh, tip de practică. Să nu uităm că există milioane de utilizatori internet care s-ar putea regăsi în situația în care încalcă legea din cauza acestei abordări și, în plus, pentru piață nu este o abordare uh, uh, binevenită pentru că riscăm să sancționăm anumite oportunități de inovare. Mai sunt multe de făcut în ce privește legislația drepturilor de autor și revizuirea directivei pe această temă, este o parte integrantă a acestor eforturi. Eu cred că trebuie să ne gândim la domeniul public, care ar trebui să fie protejat de lege, nu pentru că ar fi un domeniu în care nu există drepturi de autor, ci pentru că trebuie neapărat protejat de lege. Avem nevoie de o definiție pozitivă a domeniului public, o definiție valabile la nivel național. Și acolo contractele sociale joacă un rol important. Vă mulțumesc pentru atenție. Dank. Vă mulțumesc. Iată, problema devine din ce în ce mai problematică. Avem o avem situația că nu suntem un stat, ci că suntem o asociere de state din 27 de state și că trebuie să încercăm să facem în așa fel încât ceea ce există deja să fie armonizat. Iată, un cuvânt um, um, destul de puțin agreat în Europa, însă asta va trebui să facem dacă vrem să jucăm un rol important uh, la nivel global. Vă mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră. Îi dau acum cuvântul domnului Gradman de la Universitatea Humboldt. Vă rog. Voi interveni și eu în limba engleză, spune domnul Gratman. Vă mulțumesc pentru oportunitatea oferită de a mă adresa dumneavoastră. După cum vedeți, am pus logo-ul Euro, logo Europeana pe primul slide. Și mai degrabă voi vorbi în calitate de persoană implicată în Europeană. Am adaptat, am verificat conținutul acestei prezentări cu uh, biroul european din uh, Haga, chiar dacă vorbesc în nume propriu. Uh, de asemenea, cred că astăzi sunt singura persoană care nu va vorbi despre drepturi de proprietate intelectuală. Voi vorbi despre aspecte tehnice care, după cum veți vedea, sunt cele complicate. Mă voi referi la două subiecte. În primul rând aș vorbi despre digitalizare și acces și care este situația actuală, reală, în acest sens. Și aș dori să vorbesc despre datele deschise uh, și despre Google, un element, un, subiect abordat de către toată lumea. În primul rând, uh, digitalizare și acces. Avem Europeana, avem cifre interesante pe care probabil nu le puteți vedea prea bine pe acest ecran mic, dar probabil 22 de milioane de obiecte reprezentate în Europeană, multe dintre ele care vin din Germania, situație care nu era la fel acum câțiva ani, însă cel mai mare, cea mai mare parte a patrimoniului cultural nu este prezent aici. Majoritatea Um, filme, presă, uh, cărți. Um, nu, nu, nu sunt prezente în, uh, în această bază de date. Și dacă ne uităm la lucruri așa, europeana este de fapt foarte mică. Întrebarea este cum trecem de la această europeană atât de mică la ceva care trebuie să fie cel puțin de 10 ori mai mare. <coughs> Cifrele și pe care, pe care din nou le puteți vedea destul de greu Uh, ne arată că există o situație destul de satisfăcătoare în ceea ce privește muzeele. Acestea au digitalizat 42% a ceea ce solicită, a ceea ce vor să digitalizeze. Însă librării, uh, bibliotecile naționale, mă scuzați, sunt doar la 4%, deci mai este cale lungă de străbătut. Chiar și materialul deja digitalizat nu este uh, pus la dispoziția platformei europene. Numai 15% a fost pus la dispoziție. Deci există posibilitatea de a pune la dispoziție acestea, dar nu a fost, acest lucru nu a fost făcut. De asemenea, există o problemă de calitate. O bună parte din elemente au fost digitalizate în așa fel încât uh, Uh, va trebui să refacem totul în câțiva ani, pentru că majoritatea sunt imagini uh, cu care nu se poate lucra în domeniul științific, de exemplu. Deci există o problemă de digitalizare, o problemă de calitate a imaginilor în sine și o problemă a metadatelor um, care sunt necesare pentru utilizarea acestor date. De aceea vă rog să depuneți presiuni astfel încât cei care au digitalizat deja uh, să pună la dispoziție uh, aceste date și de asemenea să se digitalizeze mai mult. În al treilea rând, trebuie să se stabilească standarde uh, deschise pentru, pentru calitatea de digitalizare pentru că dacă digitalizarea este făcută în așa fel încât poate fi utilizată numai cu anumite instrumente, acest lucru nu ajută uh, cetățeanul european. Apoi, datele deschise conectate. Unii dintre dumneavoastră cunosc probabil conceptul din discuțiile pe care le aveți la Parlament cu privire la informațiile din sectorul public. Practic, modul tehnic de a pune asta la dispoziție sunt datele deschise conectate. Tim Berners-Lee a um, făcut un rezumat, o definiție a acestora. Există patru reguli care trebuie să fie utilizate. În primul rând, uh, identificator standard, apoi um, acei standard, uh, acei pointer standard uh, și de asemenea um, standarde SparkQL și RDF, dar important este ca aceste date să fie legate, conectate între ele în mod uh, adecvat. Dacă doriți să um, mergeți mai în detaliu cu privire la asta, există linkuri pe internet, dar și cărți scrise despre asta, uh, o carte publicată de curând cu privire la datele culturale conectate, și există și un rezumat uh, destinat uh, factorilor de decizie și vă recomand să aruncați o privire cu privire la asta. La europeană um, am ales această posibilitate a datelor deschise conectate. Nu voi intra foarte mult în detaliu. Vedeți uh, cum modelizăm la ora actuală lucrurile la um, europeană. Acest model pe care l-am elaborat la europeană și care duce la, un, la o abordare pe două straturi cu reprezentările obiectelor și rețeaua semantică, e bine, toate acestea uh, se, uh, sunt în legătură cu um, cloudul, cu um, uh, ceea ce este pe internet avem informații din ce în ce mai multe și din ce în ce mai mult informații din sectorul public. Europeana se uh, integrează în această imagine. Iată, aceasta este europeană. Iar apoi există Google. Așa a fost perceput uh, Google în 2005 de către jurnalul Canard Și aceasta a fost formularea fol folosită de Jean-Noël Jean uh, când Google uh, provoacă Europa. La rândul său, Comisia a intervenit și a, a promis o um, bibliotecă digitală europeană lansată în 2008 cu o cu un blocaj spectaculos. Dar acum funcționează și este pusă la dispoziție în calitate de date deschise conectate. De curând a fost lansat ceea ce Google numește The Knowledge Graph, graficul cunoașterii. Este vorba de date conectate, însă ele nu sunt cu acces liber. Google a schimbat standardul de date conectate într-un mod uh, foarte subtil, astfel încât accesul nu mai este liber. Deci, ne, întrebarea care se ridică aici este dacă este vorba de, o, de date conectate sau nu. Acum un an, Google a luat o altă inițiativă împreună cu Bing, Yahoo și Yandex, uh, marile uh, marile motoare de Uh, conecta, de căutare, uh, o inițiativă care se numește uh, schema.org. Este vorba de o, un motor de căutare um, um, pe bază de vocabular. Este ca un motor de căutare obișnuit, însă cu o oarecare modificare uh, subtilă și ne întrebăm din nou dacă este vorba de date deschise conectate sau nu. Și așa ajungem la aspectele mai degrabă de ordin uh, politică, uh, de ordin politic. Date deschise conectate și knowledge graph sunt prieteni sau concurenți. Datele deschise conectate și uh, schema.org se completează sau sunt în concurență. Și de asemenea, Europeana și Google poate exista o cooperare și dacă da, până la ce nivel și în ce condiții. Toate aceste lucruri sunt foarte greu de, de, de hotărât pentru că Google, Google este foarte puțin transparent. Ceea ce creează ei este mai degrabă uh, paranoia și asta, asta nu constituie o bună bază uh, pentru discuție. Deci ceea ce aș recomanda eu este ca Comisia să ofere uh, o declarație politică foarte uh, puternică uh, în acest sens și de asemenea ar fi probabil nevoie pentru asta de, um, de, de consultanțe din partea unor experți. Deci aș recomanda crearea unui uh, grup de experți la nivel european pentru a pregăti o astfel de declarație politică. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Gratman, domnule profesor Gratman. Am ascultat intervențiile a patru experți și aceștia ne-au uh, oferit câteva recomandări uh, pe care cu siguranță le putem folosi, însă ne-au oferit și foarte multe întrebări la care trebuie să căutăm răspunsuri într-un mod în, în, care să reușim să uh, găsim soluții adecvate. Sper că vom mai găsi unele răspunsuri în uh, această discuție. Domnul Boris din, Polo- din Polonia. Partom za uh, interes. Vreau să mulțumesc tuturor experților pentru prezentările interesante pe care le-am auzit. Cred că situația cu care ne confruntăm este destul de absurdă. Pe de o parte, avem așteptări enorme din partea cetățenilor europeni, din partea consumatorilor, a tinerilor, pentru care internetul este principala unealtă principala resursă de informare. Este, de fapt, o modalitate de educație informală care îi formează pe mulți din tinerii noștri de astăzi. Pe de altă parte, însă, avem probleme de ordin juridic și de infrastructură. Ei bine, cred că ar trebui să accelerăm digitalizarea. și să găsim o soluție pentru finanțarea proiectului european, să redistribuim cumva fondurile europene în următoarea perioadă de finanțare, astfel încât să încurajăm digitalizarea. Sigur că mai trebuie să armonizăm și standardele de digitalizare dacă vrem să accelerăm procesul. Și am înțeles că aici statele membre au câteva teme de făcut. A existat, uh, totuși, în ultimul timp, un oarecare progres, un ritm mai bun al digitalizării. Vreau să-i spun uh, doamnei Lora că ar trebui să dăm dovadă de mai mult curaj în materie de unificare și standardizare al drepturilor de, de autor. Avem 27 de state membre, avem bariere naționale și modele pe care le-am moștenit. Se pare că aceste probleme sunt insurmontabile. Lumea a progresat, se modernizează, însă am rămas uh, în urma avansului tehnologic în plan juridic. Cred că ar trebui să facem ceva astfel încât să schimbăm situația și să introduce modificări juridice. Există totuși o luminiță la capătul tunelului, mă gândesc la operele orfane, însă acesta este doar un mic pas înainte. Avem uh, probleme juridice și în ce privește sectorul domeniului public. Ar trebui ca acest uh, domeniu să fie uh, foarte ușor accesibil tuturor consumatorilor. Mi se pare o abordare interesantă. Ar trebui să avem un model prin care să asigurăm acces larg la întregul patrimoniu cultural. Însă, în ce privește implicarea Google, cred că nu avem șanse de reușită. Ne amintim foarte bine care era poziția lor și uh, știm ce s-a întâmplat în Comisia jurii aici în Parlament când s-a discutat despre operele ce ar trebui să facă parte din Europeana. Am încercat să găsim atunci un numitor comun, un standard comun pentru tehnologiile care există astăzi în lume și care sunt folosite de majoritatea cetățenilor, astfel încât ele să fie folosite în conformitate cu cerințele de domeniu public. Am vrut atunci să creăm un uh, fel de parteneriat public-privat. Bun, mulțumesc pentru prezentările dumneavoastră. Cred că principala lecție pe care trebuie să o învățăm este că trebuie să accelerăm procesul legislativ pentru că așteptările sunt mult prea mari și problemele nu vor face decât să se înmulțească. Mulțumesc mult, Papa Nicolau! Și eu vreau să mulțumesc uh, tuturor experților pentru prezentări. Întrebarea mea este concretă. Am ascultat cu atenție prezentările și am uh, observat că ați uh, vorbit despre implicarea Google. Noi am discutat această problemă de mai multe ori Cu toții știm că Google acționează foarte rapid în acest domeniu și că este dispus să treacă la o digitalizare foarte rapidă a operelor și în Europa. Însă, în multe probleme, în multe cazuri, nu ne confruntăm cu restricții ce țin de drepturile de autor. Ce părere aveți? În al doilea rând, de strategia pe care au anunțat-o ei public, din câte am înțeles eu, sper că așa este, sau poate mă corectați dumneavoastră, deci au spus că, deși la început distribuția operelor va fi gratuită, cândva în viitor vor putea să-și aroge dreptul de a introduce o taxă de acces la aceste opere. Așa este? Puteți să-mi spuneți dacă e da sau nu? Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Bena Rabatu, în franceză. Mulțumesc, doamna președinte. Da, s-au pus aici multe întrebări. Trebuie să notăm că ne aflăm într-un moment extraordinar enciclopediștii au făcut cam același efort pe care îl facem noi acum. Au încercat să pună într-un uh, singur loc toate cunoștințele, toate artele, ca să le pună la dispoziția publicului. Și noi suntem uh, într-un proces similar de enciclopedizare, prin care, prin digitalizare, punem uh, în același loc toate cunoștințele ce există în lume. Există un grup de lucru pe care doamna Galo din Comisia juriul conduce și care a ținut dezbateri destul de intense, deoarece acolo s-au confruntat două viziuni. Doamna Loren, astăzi miza este următoarea. Trebuie să continuăm cu drepturile de autor așa cum au fost gândite ele până acum, adică printr-o abordare patrimonială, adică uh, deținătorul dreptului îl poate vinde cuiva, dacă dorește sau nu, sau ar trebui, din contra, să gândim dreptul de autor astfel încât să permitem accesul și utilizarea. Aceasta este opțiunea pe care o avem în față. Noi, legiuitorul, trebuie să vedem cum putem face astfel încât uh, să asigurăm dreptul cetățeanului uh, de acces la patrimoniul cultural și prin ce modalitate putem să asigurăm acest acces. Deci o schimbare de paradigmă este esențială. Aceasta e, de fapt, dezbaterea, aceasta e diferența între cele două, abordarea tip patrimonial și abordarea bazată pe acces și utilizare. Da, este neapărat nevoie să facem o uniformizare, o unificare a legislației la nivel european, o unificare a cadrului juridic. Nu avem altă opțiune. E complicat, dar în același timp cred că e o provocare interesantă. În ce privește derogarea pentru drepturile de autor, această dezbatere, să știți că are loc și în Franța, în ce privește cinematografia, dar și în alte domenii. Aș vrea să ne spuneți mai multe despre ce fel de excepții credeți că ar putea să introducem și credeți că ar trebui să existe excepții diferențiate în funcție de media, de pildă credeți că accesul la operele de cinema ar trebui să fie diferențiat de accesul la opere fotografice sau opere care se regăsesc în muzee, etc. Dacă puteți să-mi spuneți mai multe. Doamna Lora, în prezentarea pe care ne-a ținut-o, a spus că ar trebui să avem o abordare bazată pe acces, uh, și a vorbit despre o metodă simplificată de acces, despre registre de lucru. Puteți să ne explicați mai bine ce înseamnă acest fel de registre și ce ar presupune o abordare simplificată? Și în fine, ca să zic uh, ceea ce mă frământă, mi se pare că proiectul european este formidabil, însă sunt foarte frustrată deoarece se tot vorbește despre tehnică, despre cantitate, despre aspectele tehnice, însă nu nu mi se pare că e chiar așa de bine ce se întâmplă, pentru că uitați-vă la muzeul Louvre, cât este de mare. Ei, europeana este și mai mare. Monsieur Cavada, la France. Merci, présidente. Vă mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc și colegilor care au avut ideea acestei audieri, astfel încât să existe o confruntare între experți și noi, cei care trebuie să concepem legi moderne. Cred că există o datorie și trebuie să facem și niște promisiuni. E adevărat că Europa este în întârziere în ce privește prezervarea patrimoniului. Am început târziu și am finanțat foarte puțin toate aceste demersuri. Cu atât mai mult cu cât a trebuit să purtăm adevărate bătălii teologice care ne-au penalizat. Acum ne confruntăm în continuare cu această lipsă cruntă de resurse pentru digitalizarea patrimoniului nostru cultural. Și există și acele, uh, acel punct de vedere îngust a anumitor puteri publice. Eu am auzit foarte bine ce s-a spus despre drepturile de autor, dar eu cred că accesul, care este fundamental, nu este decât consecința secundară a unui lucru mult mai important. În momentul în care nu se mai produc opere, atunci nu va mai exista nimic disponibil pentru a fi accesat. Deci, eu țin foarte mult la faptul că în Parlament să domnească această lege, potrivit căreia drepturile de autor sunt sfinte și uh, remunerarea drepturilor de autor să rămâne o lege sine qua non. Iar instituțiile europene întotdeauna au apărat această idee, dar apărarea ideii nu înseamnă că ea nu poate să fie, uh, să dea loc unor amenajări, unor adaptări. Eu sunt pentru uh, remunerarea justă a drepturilor de proprietate intelectuală, dar bineînțeles că de la un domeniu la altul, de la o operă la alta, pot să existe condiții diferite. Dar dacă creatorii nu sunt plătiți, atunci nu va mai exista nimic. O a doua limită pe care aș pune eu în această muncă pe care o depunem în comun, profesioniștii și legiuitorii ar fi următoarea. Dacă nu avem o finanțare care să cunoască o creștere exponențială, atunci decenii la rând vom avea de muncit și vom fi tot timpul în urma concurenților noștri celor mai importanți, Statele Unite, China, care au capacități mult mai mari și sunt mult mai prezenți pe piață. Încă două remarce, dacă îmi dați voie. Personal, nu cred că dificultățile cu care se confruntă bugetele naționale în Europa reprezintă un argument valabil în defavoarea digitalizării și finanțării digitalizării. Pentru că pot să existe împrumuturi publice europene, de exemplu, pentru a finanța această digitalizare și nu cred că ar exista vreo problemă pentru a contracta asemenea credite publice. Uniunea Europeană este un continent bogat și pentru a finanța meseriile viitorului, căci acest lucru este valabil nu numai pentru digitalizare, dar și pentru nanotehnologii, pentru industriile cognitive, pentru noile forme de energie. Deci avem nevoie de o nouă politică pentru a digitaliza patrimoniul nostru în urgență. A doua remarcă pe care doream să o fac în ce privește finanțarea este că trebuie să dăm dovadă de pragmatism. Principalele sisteme mondiale de digitalizare se confruntă cu această problemă de recunoaștere. Că e vorba despre cei trei sau patru mari, beneficiile lor din ultimii 10-15 ani nu le-au obținut în statele unde există o legislație strictă pe plan fiscal. Nu, ci în țări unde fiscalitatea este foarte mică, între 2 și 10%, de exemplu, sau unde nu există deloc asemenea taxe. Mă gândesc, de exemplu, la prețul cărților și cum acesta este impozitat. Ori, în momentul în care capitalul acestor companii se mărește, ei pot să îl investească. Și Europa, dacă tot a reprezentat o sursă mare de venit pentru aceste 3-4 mari companii, atunci ar trebui să se implice în această discuție și să ceară ca o parte din capitalul, din câștigurile obținute de aceste companii să fie reinvestit tocmai pentru digitalizarea patrimoniului. Pentru că dacă continuăm în acest ritm, în pas de melc, nu o să mai țină nimeni cont de noi, iar tehnologia noastră și bazele noastre de date vor fi Uh, depășite, obsolete. Eu cred că trebuie să respectăm remunerarea drepturilor de proprietate intelectuală pentru orice fel de format artistic, dar trebuie să ne gândim cum putem să accelerăm în mod drastic digitalizarea patrimoniului. Nu mai are sens să mai vorbim și despre diversitatea culturală, pentru că ea este intrinsecă prezervarea acestui patrimoniu. Îți mulțumim, Jean-Marie Gavada. Am și eu trei întrebări. În primul rând, o întrebare adresată celor care spun că există deja atât de multe opere digitalizate, dar că ele nu sunt transmise către platforma europeană. Este o problemă și de bani sau care, care este motivul? A doua întrebare. Ați vorbit despre faptul că ar trebui să se creeze un grup de experți care să uh, își pună problema cum s-ar putea face, cum s-ar putea ajunge la o cooperare cu Google și cum ar putea ea să arate. Mă întreb, sincer, în acest domeniu, cum putem face asta? Google are o altă abordare și eu cred că ar trebui să ne gândim dacă vrem asta, cum vrem să fie, dar trebuie să ne și întrebăm dacă este finanțabil așa ceva. <coughs> Apoi, o observație cu privire la operele orfane. În weekend am avut o discuție la Potsdam cu privire la drepturile de proprietate intelectuală, opere orfane și așa mai departe. Uh, discuțiile au fost și contradictorii, dar uh, a devenit foarte clar cât de mult timp ne trebuie în Europa până să găsim o poziție comună. Tema operelor orfane, iată, asta s-a rezolvat, slavă Domnului, știu că în Germania prevăzusem o legislație, dar nu am putut să o aplicăm pentru că am așteptat inițiativa uh, europeană. Bineînțeles că știm că în 27 uh, este nevoie de discuții foarte lungi pentru a ajunge la o poziție. Însă cred că în acest uh, domeniu cu toții ar trebui să uh, Uh, depunem presiune asupra politicienilor responsabili, de, de cele mai multe ori politicieni de la nivel național, uh, și să le spunem că pierdem uh, oportunități și că lucrurile trebuie să meargă mai repede. Și aș dori să-i spun domnului Cavada că nu vorbim, de exemplu, niciodată despre sponsori. Există foarte multe posibilități de a obține bani de la persoane private uh, și, bineînțeles, acest lucru se poate face numai la nivel național, nu Uniunea Europeană poate face asta. Poți să-mi închipui și asta s-a întâmplat deja, ca tocmai în astfel de situații, când este vorba de digitalizarea uh, trecutului și prezentului nostru cultural, uh, Uh, deci, cred că putem găsi uh, sponsori, dar cărora trebuie să ne adresăm uh, și pe care trebuie să-i sensibilizăm. Ar trebui să fie un subiect care să fie pe, pe agenda noastră și care să stimuleze oamenii. Există persoane, politicieni care au o bună reputație și care pot încerca să găsească sponsori uh, care să financeze um, acest, uh, această digitalizare. Pentru că noi, având în vedere situația actuală, nu putem cere foarte mult referitor la, um, la digitalizare, pentru că știm cum sunt bugetele pentru cultură la ora actuală, sunt reduse peste tot și, practic, um, oricum sumele sunt atât de sumele sunt uh, mici, am putea să nu facem economii la asta, dar uh, se face. Din, din fericire, în Germania nu economisim aici, uh, pentru că unde, cine suntem dacă nu putem să, să ducem mai departe patrimoniul nostru cultural? Practic, sărăcim sufletește. Doamna Șache, din țările de jos, aveți cuvântul. Thank you very much. Um, Mulțumesc! Mie mi s-a părut că toate aceste prezentări au fost deosebit de utile și vreau să mulțumesc invitațiilor noștri. În timpul discuției despre gestionarea drepturilor de proprietate intelectuale în era digitalizării și având în vedere evoluția noilor tehnologii și a internetului, deseori se avansează rațiuni economice și cumva acestea sunt în conflict cu interesul public. Și de fiecare dată când se pornește o asemenea discuție, că e vorba despre operele orfane, despre acta, despre gestionarea drepturilor de autor, gestionarea în comun sau despre tot ceea ce privește conținutul online, auzim pe de-o parte vocile industriei muzice, a, a, a caselor de editură, și aceste voci, ca să spun așa, se fac mult mai mult auzite decât uh, cele ale instituțiilor publice, ale bibliotecilor, de exemplu. Și vreau să pun o întrebare. Există anumite muzee care nu doreau să uh, ofere online o parte din colecția lor? Și mă întrebam dacă nu se poate crea un model. Și dacă ar exista niște clauze de flexibilitate în cazul în care nu am putea revizui în mod radical sistemul, acestea ar fi utile și mai ales dacă comparăm cu sistemul din Statele Unite. Și în plus, mă întreb dacă există studii despre care dintre reformele modelului actual ar fi cele mai profitabile? Mă întrebam care este părerea dumneavoastră. Considerați că instituțiile publice se fac suficient auzite? Eu cred că oamenilor le pasă mai mult despre interesele lor actuale, despre modelele de afaceri existente, se cere guvernul să protejeze anumite modele de afaceri și parcă ne pasă mai puțin despre realitatea de pe piață și despre ultimele evoluții. Și aici, din nou, văd lucrurile în prisma comparației dintre ce se întâmplă în Europa și în Statele Unite. Așa cum spunea și domnul Cavada, există un adevărat conflict între, chiar și în acest parlament, între cei care vor să reformeze sistemul și cei care apără drepturile de autor la modul cel mai restrictiv. Eu cred că dacă în era digitalizării ne dorim să protejăm bine drepturile de proprietate intelectuală, totuși trebuie să ne gândim și la uh, uh, generarea de venituri și la protejarea interesului public. Atât creatorii cât și consumatorii din Europa ar trebui să poată să coexiste. Pentru că, din păcate, uh, suntem cu toții dependenți de aceste business models care acum sunt complet depășite. Deci aș fi foarte interesată să știu care sunt părerile dumneavoastră despre toate aceste aspecte. Vă mulțumesc! Ja, nun haben Sie ein... Mulțumesc. Încă o dată, doamna Benarabetu. J'aurais une question à Monsieur Canada. Uh. O întrebare. O întrebare legată de veniturile pe care le obțin uh, creatorii, autorii. Aici suntem de acord. Dacă nu îi remunerăm în mod adecvat, aceștia nu vor mai crea. Însă, întrebarea pe care vreau să o pun și care mi se pare importantă este... Uh, dacă zicem că veniturile revin creatorilor, atunci de ce drepturile de autor care țin 30 de ani, 50 de ani, chiar și după ce autorul a decedat, sunt moștenite de urmașii acestuia. De ce aceștia continuă să perceapă veniturile când ei nu sunt creatori? Deci, uh, nu credeți că durata aceasta ar trebui și a discutată? Hey. Jetzt äh, darf ich den... În regulă. Acum am să le dau uh, încă o dată cuvântul uh, experților. Cine dorește să înceapă? Începem la dreapta și mergem înspre stânga. Domnul profesor Gratman. S-au adresat o serie de întrebări la care aș putea să dau eu un răspuns. Să începem cu Google. Aș vrea să subliniez lucru pe care nu l-am făcut în prezentare. Uh, că Google ar putea să fie un partener important în ceea ce încercăm să creăm. Mare parte din digitalizarea care s-a făcut deja în Europa s-a făcut cu ajutorul Google. Problema în acest sens cu Google este că o serie de instituții pe care le cunosc de exemplu, biblioteca uh, bavareză de la München sau biblioteca din Viena au contracte cu Google care, în primul rând, nu sunt transparente pentru că ei nu, nu au voie să uh, publice uh, con, conținutul contractelor cu Google, ceea ce mie mi se pare un scandal. Și apoi există o problemă, apoi în ceea ce privește uh, Uh, lipsa accesului la uh, lucru, la opere deja digitalizate, e bine, nu cunoaștem conținutul contractelor cu Google, dar se pare că acestea sunt uh, redactate în așa fel încât lucru, uh, operele să nu poată fi uh, puse la dispoziție gratuit pentru europeană um, sub condiția că metadatele sunt uh, disponibile în mod gratuit pentru orice fel de utilizare. Există un, un conflict aici, este un, un conflict juridic, este un aspect juridic, însă trebuie să fim foarte atenți asupra, la modul în care încheiem contracte cu Google în viitor. Al doilea punct, beneficiile pentru societate. Există studii. Chiar eu uh, conduc câteva studii pe care am condus câteva studii pe care vi le pot pune la dispoziție <clears throat> pentru că am anticipat întrebarea dumneavoastră. Eu cred că în viitorul apropiat va trebui să putem spune uh, Uh, factorilor politici și de decidere ce valoare creăm cu europeană. Și dacă nu vom putea face asta, vom avea o problemă. Există lucruri, care, există opere puse la, care sunt uh, disponibile, nu sunt uh, uh, făcute nu sunt pregătite pentru a fi uh, consumate, să spunem așa, de către persoane foarte ocupate, precum dumneavoastră. Sunt studii foarte lungi și complexe, însă vi le pot pune la dispoziție. Un al treilea aspect de care aș vrea să fiți conștienți este că Google este un actor foarte puternic. Și noi în Europa suntem un actor puternic, iar modelul pe care l-am creat cu Europeana, modelul tehnic, este copiat de către uh, biblioteca digitală publică din Statele Unite. Iată, uh, în sfârșit, o situație în care suntem în avans, uh, în față în Europa și ar trebui să folosim acest avantaj uh, atâta timp cât îl mai avem. Uh, și ar trebui să fim conștienți în acest sens că Google are și el un interes vital să discute cu noi, pentru că și-au pierdut aura pozitivă pe care au avut-o în trecut, iar cooperarea cu europeană ar putea să le uh, aducă înapoi aceste beneficii de imagine, această aură pozitivă. Deci au interes să, să, să discute cu noi. ultimul uh, aspect pe care pur și simplu îl voi transmite la europeana este, cum ați spus, uh, europeana nepașuet, europeana nu este prea drăguță, uh, nu, nu este foarte frumoasă. Am preluat remarca dumneavoastră, vom lansa o nouă versiune în noiembrie, acum, în această lună, care va, fi, va arăta mai bine dar căutăm modele care să fie mult mai interactive, pentru că ce mi se pare mie că lipsește acum la europeană nu este numai estetica, ci interactivitatea. Lucrăm la asta și uh, puteți fi sigur că știm unde sunt uh, defectele și deficiențele. Cred că acestea sunt uh, remarcile pe care le aveam de făcut. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lora. Mulțumesc pentru întrebări, spune doamna Lora. Referitor la întrebarea de ce legea nu prevede soluții juridice la modelele oferite de Google, de exemplu. De fapt, la ora actuală, legea nu poate decât să reacționeze în mod de la caz la caz durează până când, uh, din punct de vedere juridic, se ajunge la o viziune generală. De aceea, trebuie să discutăm această subiecte să, um, și să inserăm mai multe um, aspecte de interes uh, public în discuție, dar asta durează uh, și drept urmare este normal ca legea să nu poată să ofere soluții de-a gata la ora actuală referitor la posibilitatea de a impune taxe pentru accesul la conținutul online. Au existat multe discuții, multe propuneri, uh, o propunere de taxă paușală, uh, o altă propunere în Franța, diferite abordări și soluții care toate uh, propun o formă de management colectiv al drepturilor având cu condiția ca uh, cei care dețin drepturile mm, să cadă de acord, poate exista o posibilitate de a remunera acești uh, proprietari ai drepturilor, însă discuția este la început și nu se întrevede un rezultat foarte curând. Însă există mm, soluții, cum ar fi tocmai această uh, Uh, gestionare uh, colectivă cuprinzătoare a drepturilor, uh, care deja se aplică în anumite sectoare, se prezintă des ca modelul scandinav, soluția scandinavă. În Suedia, de exemplu, există multe um, permise, licențe colective care funcționează destul de bine. Deci de ce să nu încercăm să extindem aceste soluții care deja există și în alte domenii. Ar fi ceva concret. În ceea ce privește excepțiile, cred că ar fi nevoie de un set de uh, un set minimum de standarde minime pentru derogări la nivel european. Și în acest sens uh, scopurile sociale trebuie să fie mult mai clar uh, numite, educația, cercetarea uh, și așa mai departe. Pot exista în continuare diferențe între statele membre, însă, vă rog, avem nevoie de mai multe standarde minime. Bineînțeles, nu este vorba numai de excepții. Pot exista și mai multe modele de mm, utilizare permisă. De multe ori, uh, directiva, de exemplu, directiva cu privire la operele orfane prevede anumite utilizări ale acestor opere. În proiectul inițial nu era prevăzută nicio excepție de copyright. Însă, în următoarele versiuni s-a introdus o astfel de excepție. Însă, când citești textul cu atenție, sistemul creat trebuie să fie interpretat printr-o abordare foarte restrictivă. Poate că ar merita să ne gândim la modele mai flexibile, cu, cu mai multe excepții. Mai ales um, noțiunea de domeniu public ne-ar putea permite să trecem dincolo de acest sistem nesatisfăcător al excepțiilor și derogărilor. M-a bucurat să aud remarca uh, deputatului din Polonia, pentru că din câte știu eu, și vă rog să mă corectați dacă am dreptate, din câte știu eu, în Polonia există o protecție a domeniului public. Există un fel de domeniu public remunerat. Ar fi interesant, așadar, să analizăm mai îndeaproape soluția implementată în Polonia. Domeniul public este um, un, fel de vorbă aruncată, nimeni nu știe exact despre ce e vorba. Dar este mai mult decât o zonă în care nu se aplică drepturile de proprietate intelectuală. Este ceva ce există deja și trebuie protejat. Iar domeniul public nu rezultă numai din faptul că nu se protejează drepturile. Este ceva ce este uh, compus și din drepturi uh, din opere ca, pentru care există drepturi, însă la care uh, proprietarii uh, renunță, nu doresc să uh, se bucure de drepturi exclusive. Renunță la drepturile lor exclusive tocmai pentru ca domeniul public să fie îmbogățit. Următoarele întrebări referitoare la un registru al uh, operelor ar fi vorba practic de o bază de date care ar um, uh, permite un acces uh, facil la informația cu privire la opere și drepturile uh, referitoare la acestea. Acest subiect este atât de încins încât nu este o coincidență faptul că și Organizația um, pentru Drepturile de Proprietate Intelectuală um, are un grup de lucru pentru asta. Deci, um, registrele de opere de artă ar putea fi o soluție interesantă, cu siguranță. De asemenea, nu pot de- decât să fiu de acord cu remarca doamnei Șache referitoare la lipsa reprezentării interesului public în discuție. Din experiența mea, am văzut diferența când lucram pentru industria muzicală, aveam mai degrabă acces la factorii de decizie politici și când lucram pentru organizații de protecție a consumatorului era mult mai dificil. Sunt de acord așadar. Există un consens în rândul deținătorilor de drepturi? Nu. Uh, mai avem cale lungă de străbătut până la o uh, abordare intersectorială de exemplu, sectorul presei, editurile. Aș spune că aici discuția pare să se pare să fie din ce, destul de sectorială. Este foarte greu să trecem la discuții uh, dincolo de uh, dimensiunea sectorială. Mulțumim, spune președinta domnul Keller. Mulțumesc. sau pus multe întrebări, unele dintre ele și-au primit deja răspuns de că din partea colegilor mei. Am să mă refer însă la cele rămase. În primul rând, um, deputatul din Polonia a numit uh, uh, directiva cu privire la operele orfane luminița la capătul tunelului, dar eu nu sunt deloc de acord cu asta, pentru că, da, într-adevăr, creează o oportunitate uh, Însă dacă ne uităm la miza uh, despre care se vorbea, era acces la opere orfane um, care practic uh, um, nu aduc niciun beneficiu prin faptul că nu sunt accesibile. Era vorba de asta și noi am uh, creat o soluție care Um, depune presiune, care pune povara asupra instituțiilor care trebuie să pună la dispoziție aceste opere. Am văzut o problemă pe care am vrut să o soluționăm, dar soluția a fost uh, una minimalistă. Nu, nu am avut curajul de a soluționa într-adevăr această problemă și mie mi se pare că uh, acest lucru arată, uh, ceea ce spunea și doamna Șache, că suntem în continuare ostaticii unor interese care sunt bine ancorate și care au un interes ca sistemul să continue să funcționeze așa ca și până acum și anume rău. Apoi un aspect menționat și de către Stefan Gratman. Sunt de acord cu multe dintre criticile adresate Google, însă trebuie să ne gândim la uh, Google și ca la un partener. La conferința la care am, pe care am menționat-o, uh, am, uh, era vorba de o arhivă de film care și-a pus întreaga colecție pe YouTube, ceea ce a generat sute de mii de uh, vizionări ale acestui material. Este pur și simplu un număr mult mai mare de vizionări Uh, decât uh, ai putea obține pe o proprie uh, platformă. Uh, și din uh, aceste vizionări uh, au existat uh, venituri din publicitate uh, care au plătit practic salariile celor care au făcut această digitalizare. Deci Google poate să fie un foarte, mult, un foarte bun partener. Bineînțeles că Google nu, poate, nu trebuie să fie singurul partener. Mă gândesc și la Wikipedia. Uh, organizație non-profit care este bine reprezentată și în Europa, um, care poate, um, care poate fi un partener la fel ca și Google. Din partea uh, deputatei din Franța, de exemplu, cum am putea să creăm uh, excepții, cum am putea să structurăm excepțiile um, pentru domeniul cultural Cred că este vorba de două lucruri. În primul rând, excepțiile, uh, deci accesul liber pentru public trebuie să fie, um, nu, nu are voie să fie pentru scopuri comerciale, trebuie să fie pentru publicul larg. Apoi, uh, există anumite sectoare care au probleme specifice, însă cred că trebuie să facem o diferențiere între uh, opere care sunt încă în circulație comercială și care drept urmare, dacă ar fi puse la dispoziție, ar putea submina anumite beneficii comerciale? E bine să diferențiem între acestea și marea majoritate a materialului care nu este încă în circulație, care nu, nu mai este în circulație. Pentru că acolo la operele care sunt în circulație, bineînțeles, autorul trebuie să beneficieze de pe urma drepturilor, însă dacă uh, autorul nu mai poate beneficia de pe urma acestor, um, acestor beneficii. Uh, putem da o a doua viață acestei opere um, oferind-o publicului. Referitor la relația între acces și digitalizare pe care ați menționat-o, da, este un uh, subiect uh, complicat. Bineînțeles, nu poate exista acces fără digitalizare, însă dacă digitalizezi fără a-ți pune problema accesului înainte, ajungi în situația în care este foarte dificil să justifici cheltuie, cheltuirea unor bani publici pentru asta. Dacă digitalizezi un material, dar nu poți să arăți ce ai făcut cu banii, justificarea pentru, acest, pentru această finanțare se pierde și finanțarea se va pierde pe termen lung. Deci trebuie să digitalizăm opere care pot fi uh, făcute publice, pot fi prezentate în mod adecvat, astfel încât publicul să vadă ce primește pentru banii care au fost uh, cheltuiți, ceea ce va duce și la o mai mare disponibilitate de a se finanța astfel de proiecte. Apoi, în legătură cu viteza um, legiferării. Este o altă discuție, dar este una destul de înspăimântătoare. V-am menționat un uh, plan um, referitor la digitalizarea anumitor um, opere. E bine, am făcut un uh, plan pentru asta, un, a existat un proiect pe vremea când YouTube nici măcar nu exista și am fost depășiți. Putem să ne gândim la un fel de structură uh, juridică uh, care să prevadă o revizuire regulată. De exemplu, lista de excepții pe care o avem trebuie să fie revizuită la fiecare patru ani, de exemplu. Uh, și dacă prevedem asta, putem crea un mecanism care să se poată adapta la schimbări mult mai repede decât o face acum. Pentru că nu putem uh, menține această situație în care viteza inovației depășește de departe viteza la care se adoptă noi legislații. Și nu în ultimul rând, la întrebarea doamnei Șache, Mă tem că nu există un consens în domeniul patrimoniului cultural cu privire la ceea ce trebuie făcut și ceea ce nu trebuie făcut. Cred că asta depinde de ceea ce există la nivel național ca model de finanțare. Dacă autoritățile naționale doresc mai degrabă să obțină venituri din um, conținutul uh, online, abordarea va fi mai conservatoare, pot pune chiar egoiste, instituțiile vor avea foarte mare grijă mm, referitor la ceea ce pun la dispoziție. Însă dacă nu este o astfel de abordare, atunci uh, um, ceea ce se pune la dispoziție este mult mai bogată, abordarea este mai liberală. Trebuie să definim ceea ce dorim să obținem din partea um, datelor digitalizate puse la dispoziția publicului. Și, bineînțeles, ceea ce este finanțat public trebuie să ofere un acces cât mai uh, larg. Este o discuție foarte importantă pentru că din ce în ce mai multe dintre aceste organizații vor fi publice. Apoi, ceea ce privește utilizarea corectă, cred că pentru această problemă, da, avem nevoie de un copyright mai flexibil, Însă s-ar putea ca acest concept să fie răspunsul greșit, pentru că există căi mai bune de a soluționa asta. Însă unul dintre principiile uh, utilizării juste, uh, există patru criterii care definesc acest, uh, această utilizare. Uh, ei bine, principiul de bază este însă că dacă nu uh, dăunează proprietarului dreptului de autor, atunci uh, poate fi utilizat. Trebuie să identificăm așadar unde există daune. Uh, se face rău dacă, de exemplu, se investesc foarte mulți bani în digitalizare, dar uh, acest conținut nu este pus la dispoziție. Uneori trebuie să vedem dacă autorul beneficiază de pe urma acestor uh, digitalizări și așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și nu în ultimul rând, domnul Duzec. Eu voi fi foarte succint pentru că a, văd că am depășit timpul. Există noi evoluții. Cred că Um, ne uităm la accesibilitatea arhivelor tradiționale, însă uităm că ceea ce se întâmplă astăzi, ceea ce uh, duce la revoluții în Egipt, um, um, uităm toate aceste lucruri, uităm ce învățăm prin, mass prin rețelele sociale. Vă întreb, uh, Uh, la ora actuală cine este competent și responsabil pentru aceste lucruri. Nici măcar uh, nu este ca mm, și cu arhivele uh, la te- în televiziuni. La 30 de ani după um, crearea arhivelor de televiziune s-a creat asociația uh, care se ocupa de asta. La 50 de ani după apariția filmului s-au creat arhivele de film. Uh, Da, vorbim despre opere orfane și uh, a fost o decizie foarte importantă cea care s-a luat acum. Dacă, Însă, întrebarea este cine se ocupă, de exemplu, de, um, de televiziunile private. nu există nici, nicăieri uh, o arhivare a întregului conținut al televiziunilor private. Ne ocupăm întotdeauna de um, ceea ce uh, este la un înalt nivel cultural și așa mai departe, dar uităm restul. Experiența ultimilor, ultimilor 30 de ani ne arată că de multe ori uh, am ajuns prea târziu, am, am acționat prea târziu. De exemplu, faptul că fiecare ziar trebuie să ajungă la Biblioteca Națională, Județeană, la Biblioteca Universitară și așa mai departe. Și acest lucru nu este respectat uh, în multe țări și mai ales uh, nu este respectat de către, uh, de către televiziunile private. Uh, se face la întâmplare uh, arhivarea în um, televiziunile private. Dacă am avea o imagine din, anii, din anul 1963, să vedem care erau reclamele atunci și cum erau îmbrăcați moderatorii, cât de mult ne-ar ajuta. Dar nu mai avem. Deci trebuie să nu uităm aceste lucruri când uh, creăm, uh, când spunem lucruri că, bineînțeles că ar exista posibilitatea tehnică de a um, arhiva um, programele uh, televizate. Avem un program european, Euromedia, um, din, din anii 90, și Uniunea Europeană acționează uneori în mod schizofrenic în acest sens. S-a dezvoltat acest program însă nu puteam să um, deci s-au arhivat imagini fixe pentru că imaginile filmate nu puteau fi uh, digitalizate la ora respectivă. Uh, la momentul respectiv. Am putea, um, din punctul meu de vedere, să creăm acces liber la uh, fotografii sau la imagini statice care să provină din um, imaginile filmate, uh, iar apoi întregul um, conținut ar urma să fie uh, Uh, pe bază de, de restrict, accesul la acesta să fie um, să fie restricționat. În uh, arhive am dat exemple și am, de exemplu, am uh, scurtat timpul de producție. Când am avut nevoie de uh, bani pentru arhive, uh, am, am, uh, întotdeauna am argumentat și am spus, gândiți-vă numai la timpul de care ar fi nevoie să cauți uh, date pierdute în, uh, în săli uh, uh, prost structurate. Deci întotdeauna am spus că prin banii investiți se câștigă timp. Uitați-vă numai la proiectul Wagner Verdi, Uh, care funcționează foarte bine. Nu s-a menționat uh, un cuvânt. YouTube, iată, acolo sunt pirații. Noi avem acum un program unde uh, emitem uh, um, opere mai vechi Um, um, cu, cu drepturi de proprietate intelectuală clarific, clare, însă există și un canal pe YouTube care face același lucru fără niciun fel de drepturi și acest lucru este inacceptabil. Trebuie să deci eu cred că imaginile fotostatice ale emisiunilor uh, trebuie să fie uh, disponibile gratuit pe internet. Mulțumesc! Mulțumesc! Mă bucur că îl mai putem asculta pe domnul Eche de la Digiconnect, director pentru media și data. Aveți cuvântul. Thank you, Madam Chair, and uh, also thanks to the experts for Mulțumesc, mulțumesc tuturor experților pentru informațiile interesante. Cred că ce ne așteaptă în față este un munte pe care trebuie să-l escaladăm. Deocamdată n-am ajuns decât la baza lui. Când vorbim despre digitalizare, nivelul este destul de scăzut, se estimează cam 15-20%, însă eu cred că este un nivel și mai mic. N-am reușit încă să capturăm obiectele 3D, artefactele arheologice sau sculpturile de pildă. Nici măcar nu ne-am gândit la scanarea în 3D pentru obiectele care fac parte din patrimoniul nostru cultural. Deci muntele este și mai înalt decât am crezut noi inițial. Asta ca o primă observație. Avem uh, o recomandare pe care vrem să o transmitem statelor membre în ce privește digitalizarea. Am discutat cu ele, dar uh, desigur că având 27 de state membre diferite, uh, unele dintre ele fiind federații, vă dați seama că procesul merge foarte greu și uh, nu există suficientă coordonare. E greu să avem o vedere de ansamblu. Dar uh, am uh, comandat un studiu care va încerca să măsoare progresul digitalizării în toate aceste state. Deci, nu avem o bază de date prea clară, știm că nivelul este scăzut și în plus mai avem și problema finanțării digitalizării. Sigur că aici pot interveni actorii privați, cum este Google. Și trebuie să ne gândim la posibile parteneriate cu astfel de actori. Parteneriatele public-private sunt vitale Problema este însă cum le concepem. Proiectul Europeana e foarte interesant și ar trebui să știm că el în sine nu presupune digitalizare. Europeana înseamnă, sigur, multe activități de digitalizare, însă nu acesta este scopul în sine. Europeană ia obiecte digitalizate deja de la instituțiile culturale. Deci e important de clarificat faptul că Europeana nu digitalizează în sine obiecte digitale, ci găzduiește sau reunește metadate care ne trimit la obiectele culturale de la instituții diferite. Actualmente ați spus că există 22 de milioane de obiecte în domeniul public. Deci, europeana este foarte utilă pentru agregarea de conținut de pildă. Poate nu vrei neapărat să cauți patrimoniu cultural din instituția ta, dar dai peste acestea. Deci găsești uh, într-o instituție portugheză uh, patrimoniu cultural dintr-o altă țară, din Belgia. În plus, europeana stimulează standardizarea și acesta este un beneficiu și acest lucru a fost uh, semnalat. Următorul pas ar fi să punem la dispoziție conținutul deja digitalizat și aici intervine problema copyright-ului. Rezolvarea cu operele orfane este un pas în direcția cea bună, însă nu este suficient. Avem o altă propunere pe care am supus-o analizei, o directivă privind transparența, prin care îi ajutăm uh, pe uh, cei uh, din domeniul radiodifuziunii să clarifice problema drepturilor. La patrimoniul cinematografic, doar 1,5% dintre filme sunt digitalizate și doar o fracțiune dintre ele sunt disponibile online. În principiu este vorba despre filme care sunt scoase din circuitul comercial. Aceste opere scoase din circuitul comercial sunt uh, foarte multe și uh, trebuie să le avem și pe ele în vedere. Și uh, o posibilitate ar fi să colaborăm cu industria cinematografică pentru a rezolva problema licențelor. Deci ca să trecem uh, de la baza muntelui, să ajungem un pic mai sus pe platou, ar trebui uh, să aprobăm directiva și să venim cu recomandări pentru păstrarea și conservarea arhivelor. Asta sper să se întâmple în 2014. Va trebui să lucrăm astfel încât uh, europeana să devină mai atractivă și un pas crucial va fi să găsim finanțarea <coughs> în următoarea perioadă de finanțare 2014-2020. Europeană ar trebui să fie finanțată din uh, Facilitatea pentru Conectarea Europei și ne bucurăm că Cipru insistă pe această chestiune. Este un capitol referitor la infrastructura digitală. Suma inițială a fost menținută și sperăm deci să putem asigura finanțarea necesară pentru Europeană și pentru alte servicii în viitor. Și în fine, în 2014 trebuie să lucrăm cu industria pentru a găsi modele inovatoare de atribuire de licențe și pentru a rezolva problema copyright-ului. Comisia va veni cu propunerea acest, în acest sens în viitorul apropiat. Mulțumesc. Președinte, mulțumim foarte mult. Președinția cipriotă este reprezentată de domnul Solomon. Dacă v-am pronunțat bine numele, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru invitație la această audiere la Comisia de Cultură. Dragi colegi, Președinția Consiliului vrea să vă mulțumesc pentru invitația adresată. A fost o, uh, o ocazie deosebită pentru noi să ascultăm părerile experților invitați la această audiere, pentru că și nouă ne pasă foarte mult de comorile Europei. Eu cred că acest aspect are trei uh, dimensiuni. Cea legislativă, cea de infrastructură și cea de natură economică și a stimulentelor care ar trebui să existe, astfel încât să ținem pasul cu evoluțiile tehnologice cele mai recente, mai ales în domeniul uh, drepturilor de proprietate intelectuală. Eu aș vrea să pun în evidență ce s-a întâmplat în trecut și la ce ne așteptăm pe viitor în domeniul inițiativelor Consiliului în acest domeniu. Vreau să vă reamintesc care au fost uh, concluziile cele mai recente ale Consiliului în ce privește prezervarea patrimoniului și digitalizarea sa, precum și accesul la acest patrimoniu. E vorba despre ultimele concluzii ale Consiliului de Cultură și Educație. De asemenea, există negocierile în curs de desfășurare, mai ales în ce privește facilitatea europeană pentru a facilita accesul online la diversitatea culturală europeană, înțeleasă în sensul său cel mai larg. Nu includem aici doar patrimoniul cultural, ci și activitățile culturale din prezent și cele din viitor aș vrea să vă menționez această propunere pentru o recomandare a Consiliului în ce privește era digitalizată, care însă, din păcate, nu a fost adoptată ca făcând parte din agenda președinției cipriote. E vorba despre inițiativa care, de fapt, nu a fost inclusă în programul nostru, dar, um, cum spuneam, vreau să revin și la concluziile ultimului Consiliu pe probleme de uh, cultură și educație, mai pe cele din mai 2012, în ce privește accesul online la patrimoniul cultural și digitalizarea acestuia. Și concluziile Consiliului își doresc să reînnoiască efortul în ce privește prezervarea uh, de, în format digital a patrimoniului cultural și facilitarea accesului la acest conținut, bazându-se și pe uh, comunicarea Comisiei din octombrie 2011. Aceste recomandări ale Comisiei din octombrie 2011 conțineau mai multe inițiative pentru a îmbunătăți acest acces la conținutul cultural digitalizat. succesul acestor procese sunt condiția indispensabilă pentru a exista un acces cât mai uh, larg și mai uh, complet la conținutul cultural disponibil în format digital. De asemenea, digitalizarea conținutului cultural și preservarea sa vor transforma conținutul cultural într-un adevărat activ, într-o adevărată investiție pentru economia europeană. Pentru că știm că există oportunități mari de inovare și de creativitate în domeniul cultural. Aceste evoluții vor permite sectorului cultural să uh, participe la o creștere economică sustenabilă și ecologică și uh, să nu fie afectat de criza economică. În plus, în aceste concluzii ale Consiliului există o foaie de parcurs cu titlu indicativ în ce privește acțiunile pe care statele membre ar trebui să le întreprindă în următorii trei ani. Trebuie să ținem însă cont de provocările pe plan fiscal pentru majoritatea statelor membre și de provocările legate de protecția drepturilor de autor. De aceea se sugerează noi abordări, de exemplu prin intermediul parteneratelor public-privat, îmbunătățirea cadrului uh, pentru accesul online și uh, noi contribuții pentru a dezvolta și mai mult inițiativa europeană. Finanțarea europeană pentru digitalizarea conținutului cultural, care face parte din inițiativa europeană, este de competența Comisiei, ca de exemplu și Comisia Connecting Europe, ca și, um, mă scuzați, inițiativa Connecting Europe, care a fost discutată de Parlament și Consiliu. De fapt, această inițiativă face parte din capitolul infrastructuri digitale din programul Conectarea Europei. În cadrul negocierilor pentru buget, președinția cipriotă a inclus cifre pentru prima oară în ciuda uh, solicitării din partea multor state membre de reducere a bugetului pentru acțiunile culturale, noi am insistat la o reducere minimă și am ajuns la o cifră de 2,3 miliarde de euro. Însă este numai o cifră cu titlu informativ pentru că cifra finală uh, depinde de rezultatul negocierilor. Până la urmă, suma alocată infrastructurii digitale, care face parte din facilitatea Connecting Europe, este relevantă pentru subiectul pe care îl discutăm astăzi. Dar, cum spuneam, această cifră va depinde de discuțiile generale despre felul în care vor fi distribuite fondurile. În ce privește finanțarea altor programe europene dintre care unele au fost menționate și în timpul audierii, avem un obiectiv similar, și anume să permitem sectorului creativ să beneficieze de ultimele tehnologii în ce privește digitalizarea, am asistat eu însumi la o discuție în acest sens în comisia dumneavoastră numai cu câteva săptămâni, dar încă o dată totul depinde de discuțiile și negocierile bugetare. Președinta, nu cred că avem timp acum să intrăm în detalii despre buget, spune doamna președinte. Ar fi minunat dacă ați putea să încheiați, pentru că bugetul nu interesează pe experții noștri. Deja am discutat despre asta în alte lucruri. Vă rog frumos să înțelegeți. Ați încheiat? Întreabă doamna președinte. Mulțumesc foarte mult. Am ajuns la în sfârșitul acestei întâlniri. Vreau să mulțumesc uh, experților noștri care ne-au deschis ochii în ce privește aceste aspecte, președinta roagă pe reprezentantul uh, Consiliului să-și încheie, uh, închide microfonul. Continuă în germană, spune președinta, mulțumesc experților, a fost uh, foarte util, ați adus o contribuție foarte importantă la discuția noastră pe care noi acum va trebui să o continuăm. Ne confruntăm cu unele provocări pe care le-am subliniat, rolul arhivelor online, accesul la acestea, drepturile de proprietate intelectuală, aspecte juridice, dar și diferite metode uh, de a face o legătură cu patrimoniul cultural. Din partea Comisiei Uh, am auzit uh, o poziție foarte clară. Ne aflăm uh, la baza unui munte. Problema este numai că urcăm acest munte atât de încet încât uh, suntem uh, practic luați de un val, de un tsunami care uh, urcă peste tot dealul. Noi nu suntem un stat și asta este o problemă. Avem 27 de state membre. Și problema este că de cele mai multe ori nu învățăm din uh, greșeli. Din păcate, domnule Duzec, nu vom învăța din greșelile noastre. Știm că le-am făcut, vorbim despre asta, însă instrumentele merg, uh, funcționează foarte greu. Când am făcut o directivă, nu suntem decât la jumătatea drumului, pentru că ea trebuie să fie și pusă în aplicare. Dacă noi prevedem să, să elaborăm, să redactăm o directivă până în 2014, până când ea este pusă în aplicare, mai durează ani de zile. Cei care ne pun obstacole în cale sunt guvernele naționale care încă nu vor să învețe din greșeli, pentru că nimeni nu le-a spus lucrurile așa de pe față, cum ne-ați spus uh, dumneavoastră astăzi. Cred că trebuie să punem presiune asupra politicii naționale astfel încât uh, împreună cu Comisia să se ajungă la răspunsuri și la soluții cu privire la anumite pro, uh, probleme. Pentru că dacă nu, pierdem chiar și micul uh, avans pe care îl avem cu europeana. Uneori vorbesc cu oameni care uh, un pic uh, Europa și spune mare lucru ați, operi, ați obținut voi cu europeana. Mă bucur așadar să aflu că este copiat în, în, în Statele Unite. Însă trebuie ca acest model să fie mai atrăgător. Apoi, în ceea ce privește catalogele, registrele, trebuie să existe un acces liber la cataloge. Nu se poate altfel. Și dacă vrea cineva să obțină ceva din acest catalog, un conținut, atunci pentru asta va trebui să plătească. Eu nu sunt avocat, uh, sunt o persoană foarte practică. Când uh, ascult discuțiile juridice, uh, mă iau frisoane, pentru că este vorba de lucruri care ar trebui să fie utile oamenilor. Vă mulțumesc încă o dată pentru modul în care ne-ați prezentat soluția uh, ați prezentat lucrurile uh, și îmi cer scuze în numele colegilor care nu au putut fi prezenți pentru că nu este pentru că sunt leneși, ci pentru că sunt în alte comisii și votează. Uh, briefingul nostru cu privire la biblioteci uh, pot să vă spun uh, că este o treabă bună uh, este vorba despre accesibilitatea materialului uh, cultural, uh, accesul la biblioteci și așa mai departe. Dacă nu aveți acest document, uh, merită să luați cu dumneavoastră pentru că cred că este foarte util pentru munca noastră, cu siguranță, poate chiar și pentru a dumneavoastră. Mulțumesc și uh, toți, co- toți colegii au liber, cu excepția celor care participă la reuniunea coordonatorilor pe curând la ora 15 când vom discuta despre educație, nu despre Erasmus pentru toți, ci despre Da Europa. Vă mulțumesc și vă încurajez să luați aceste documente cu dumneavoastră pe care vi le-am recomandat pentru că sunt documente foarte bune.